Trecem acum la vot. Trecem la, stocuri, la raportul domnului Grobacic, stocurile de somon din Marea Baltică. Un vot prin apel nominal, vot unic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Leichtfried, acordarea de competențe delegate pentru adoptarea anumitor măsuri în ceea ce privește politica comercială comună. Un vot unic prin apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă Trecem acum la raportul domnului Gallagher, conservarea resurs resurselor de pescuit. Punct de ordine, domnul Gallagher. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar dacă este târziu acum, uh, aș vrea să vă rog să-mi acceptați solicitarea de vot prin apel nominal pentru amendamentul 32 și pe propunerea 42, și propunerea amendată. Și veți înțelege de ce fac acest lucru înainte de raportul final. Wir werden das so tun. Wir stimmen zunächst Block 1 ab. Așa vom face blocul întâi în primul rând uh, și apoi uh, și asta prin uh, vot nominal, vă rog. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist A votat toată lumea, s-a închis votul. Der Antrag ist ange Amendamentul 32. Deci, amendamentele 1 până la 32 sunt uh, adoptate. Trecem acum la blocul 2. Am alle abgestimmt? La propunerea comisiei, mă scuzați, a votat toată lumea, s-a închis votul, s-a închis votul, se adoptă. Trecem acum Mă scuzați, amendamentul 33, domnul Gallagher. Bitte, Herr Kollege Gallagher. Hat sich erledigt. Änderungsantrag. S-a rezolvat. Bun. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Gallagher. Domnul Gallagher. Domnule Gallagher, vă rog, aveți cuvântul, spune președintele. Comisia pentru Pescuit spune că Parlamentul European nu are alternativă decât să critique um, comportamentul inacceptabil al Consiliului pentru Agricultură. Președinții succesive au ignorat rolul Parlamentului European ca colegiuitor în ultimii ani în chestiuni legate de planurile multianuale. Planurile multianuale reprezintă un pilon al politicii comune de pescuit. Aceste planuri sunt foarte importante în ceea ce privește protecția resurselor haliutice și asigurarea nivelului de supraviețuire a comunităților care depind de pescuit. Noi, ca aleși ai uh, popoarelor europene, avem o răspundere comună în calitate de colegiuitor. Consiliul de Ministri trebuie să respecte tratatul de la Lisabona, să-și dea seama care este responsabilitatea sa, să respecte cetățenii europeni. În numele Comisiei pentru Pescuit uh, doresc să se amâne uh, votul final în conformitate cu regula 174 a regulamentului de procedură. Sper că astfel să transmitem un mesaj clar Consiliului că până nu vor începe discuții clare cu noi, Uh, nu vom putea soluționa această dispută care durează de trei ani. Vă mulțumesc. S-a solicitat o amânare conform articolului 57. Uh, Supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la raportul Patrau Neves, îndepărtarea notătoarelor. Doamna Angelili, întâi. Și secund. Domnule președinte, 10 secunde. Pentru acest raport a fost distribuită această jucărie din pluș făcut în China fără marca CE obligatorie conform directivei europene. Acest Parlament a făcut atât de multe pentru securitatea jucăriilor, precum și Comisia Europeană, așa că aș spune că nu este adecvat faptul că circulă astfel de produse. Doamna Angelili, și această observație este foarte justificată, însă nu a fost un punct de ordine. Îl voi, intre, îi voi întrerupe pe cei care nu se referă la, la uh, puncte de ordine. Vă rog. oro, Solo, solo per segnale. Doresc să semnalez, domnule președinte, colegilor din grup că, în legătură cu amendamentul 14 din acest raport, pe lista de vot avem un minus. Um, dar de fapt trebuie plus. S-a făcut o greșeală pe listă. Mulțumim. Trecem așadar acum la raportul Patraoneves referitor la îndepărtarea notătoarelor rechinilor la bordul navelor. Întâi 11 amendamente ale Comisiei pentru Pescuit. Cine este pentru? Împotrivă? solicitarea de vot prin apel nominal a fost retrasă. Cine este pentru aceste 11 amendamente din comisie? Cine este împotrivă? Verificăm electronic. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9 de din caduc. Amendamentul 18, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. se respinge. Și cu acesta amendamentele 8, 15, 16, 17 sunt caduce. Votăm uh, propunerea așa cum a fost ea modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. se adoptă cu o largă majoritate. Trebuie să vă spun că acum trecem la votul rezoluției legislative. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la Um, votul referitor la uh, acceptarea aderării a 8 țări terțe la Convenția de la Haga referitoare la răpirile internaționale de copii. Începem uh, cu aliniatul 1, s-a deschis, 1C, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă considerentul G, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul H. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul I. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul J. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm uh, rezoluția în totalitatea ei. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la, uh, la cele trei propuneri de rezoluție referitoare la conferința mondială referitoare la telecomunicațiile internaționale. În primul rând, o rezoluție din partea a patru grupuri. Votăm amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, uh, abțineri, se adoptă. A doua uh, al doilea proiect, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Rezoluția în totalitatea ei, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la uh, propuneri de rezoluție în numele a șase grupuri uh, politice. Aliniatul 7 pe trei părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 8 pe două părți, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, ab abțineri, se adoptă.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 se respinge. Aliniatul 20 pe două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 21, textul original, prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul.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 se respinge, dar să verificăm totuși electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Apoi amendamentul 3 pe două părți. Cine este pentru? Am, a, uh, a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 43, uh, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic, s-a deschis votul la aliniatul 43. A votat toată lumea, s-a închis votul.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 După aliniatul 73, amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 77, amendamentul 5, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 77, textul original, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. După aliniatul 79, amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 82, text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă aliniatul 83 pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția în totalitatea sa, prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul doamnei Copa, extindere politici, criterii și interese strategice ale Uniunii Europene. Aliniatul 24, text original, pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă,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 S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 27, text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă alineatul 28 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă a doua parte, cine este pentru? Împotrivă abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 38, text original, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge.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 cu un amendament oral. Doamna de Kaiser. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere acordul de încetare a focului de ieri din Gaza, am modificat cu acordul celorlalte grupuri puțin formularea. Avem patru amendamente orale pe care vi le vom transmite. Mm, acum voi citi primul amendament oral pe care îl vom vota. La începutul aliniatului 1 exprimă mm, grijile noastre și adăugăm uh, se bucură de acordul anunțat la Cairo și așteaptă implementarea sa completă. Și felicită Egiptul și alte, alți actori pentru eforturile lor de mediere. Doriți să citesc întregul aliniat? Nu. Mulțumim, doamnă de Cazor. Are cineva obiecții față de acest amendament oral la aliniatul 1? Se pare că nu. Votăm cine este pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă ca atare. După aliniatul 2, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Aliniatul 5, text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 7, text original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum în considerent după aliniatul 4, doamna de Kaiser. Le voi citi toate trei, va fi mai simplu. În nivel considerent, avem în vedere acordul de încetare a focului de pe 21 noiembrie 2012 un al doilea amendament oral. Având în vedere faptul că violențele actuale au dus la pierderi de vieți, deci în loc de conflictul uh, în curs și amendamentul la numărul 4 e în engleză, îmi pare rău, spune uh, doamna de Kaiser pentru că engleza mea nu este foarte bună. Ministrul egiptean și secretarul de stat american Hillary Clinton au anunțat încetarea focului la Cairo pe 21 noiembrie 2012, având în vedere că conform acestui acord de încetare a focului, Israelul va opri toate ostilitățile în fâșia Gaza Uh, pe pământ, pe mare și în aer, inclusiv incursiunile um, și um, vizarea persoanelor, închidem paranteza, în timp ce deschidem paranteza, toate facțiunile palestiniene vor opri ostilitățile din fâșia Gaza împotriva Israelului, inclusiv atacurile cu uh, misile și atacurile de-a lungul uh, frontierei. Închidem paranteza. Acesta este fraza de la conferința de presă. So, sie waren alle so aufmerksam, dass ich... Toată lumea a fost suficient de atentă încât uh, sper că ați înțeles că era vorba de trei amendamente orale. În primul rând, referitoare la amendamentul la considerentul 4, apoi considerentul A, și încă unul și dacă nu aveți nimic împotriva acestor amendamente orale, le votăm pe toate trei. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă ca atare. Trecem acum la rezoluția în totalitate. Ei, cine este pentru? Împotrivă, cine se abține, se adoptă. Trecem acum la raportul Danjon referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune, alineatul 1, amendamentul 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniat, uh, amendamentul 9. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 21. Text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. votul. Angenommen. Änderungsantrag. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă,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 împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 101, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 23, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniat Tul 102, text original, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția în totalitatea ei, vot prin apel nom nominal, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum raportul domnului cu referitor la clauzele Uniunii Europene de apărare reciprocă și de solidaritate, dimensiuni politice și operaționale. Votăm acum aliniatul 4 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Text original, aliniatul 14 pe patru părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A patra parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 15 pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 18, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul F, text original, două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă,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 structurale generate de climă. Alineatul 20, pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 24, prima parte. Totuși verificăm aliniatul 20, a doua parte, vota, verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 24 pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea.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 abțineri se respinge. Amendamentul 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 15, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 20, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 21, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Alineatul 2, după punctul N, un amendament oral din partea doamnei Iaconsari din partea doamnei raportor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Avem vești uh, proaste în Kazahstan. Am un amendament oral în acest sens. Situația drepturilor omului se înrăutățește în Kazahstan. Acest amendament oral, sprijinit de multe grupuri din Parlamentul European, este exprimă îngrijorare profundă în ceea ce privește procesul de pe 20 noiembrie 2012 de către Procurorul General al Kazakhstanului împotriva partidului de opoziție și prin care se cere interzicerea unor posturi mass media catalogate ca extremiste. nu trebuie să se folosească lupta antitero uh, ca motiv pentru a suprima libertatea de exprimare. Mulțumim. Există obiecții? Nu. Votăm atunci acest amendament. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 2, pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3 a fost retras. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? Verificăm înainte amendamentul 4. S-a deschis votul.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 Considerentul 1, uh, textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul J, uh, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pe două porți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. După amendamentul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Um, rezoluția în totalitate aici cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează acum uh, raportul domnului uh, Ferreira, pescuitul la scară redusă și pescuitul artizanal și reforma PCP. Aliniatul 3, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 31, prima liniuță, uh, două părți, prima parte cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31, uh, a treia liniuță, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm a doua parte. 31-3. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă aliniatul 31, a patra liniuță, text original pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 33, text original, pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Considerentul E, text original, pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, verificăm electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Considerentul G,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 A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei Lövin, dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului. Amendamentele 1 până la 8 au fost retrase. Trecem așadar la amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 1, text original, pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Aliniatul 1, a doua parte, verificăm electronic. A votat toată lumea, se închide votul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 împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă aliniatul 19. Verificăm însă înainte aliniatul 9, a doua parte, s-a deschis votul. Am ale abgestimt? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 19, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 23, text original, cine este pentru, împotrivă, verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 24. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 27 pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 28 pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul, a doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 32, text original, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Aliniatul 37, pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 50, pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 53 pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 55, cine este pentru? Verificăm aliniatul 53, a doua parte. S-a deschis votul.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 abțineri se adoptă aliniatul 92 pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă aliniatul 78, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Aliniatul 80, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 94, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Acum, rezoluția în totalitatea ei, așa cum a fost ea modificată, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum o propunere de rezoluție referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din 2014. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Text original, aliniatul 1, vot prin apel nominal a devenit caduc. A, după aliniatul 1, amendamentul 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se dorește verificarea. Verificăm amendamentul 7. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge.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 A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, se adoptă. Aliniatul 3, text original, cine este pentru, împotrivă, Abține. se adoptă rezoluția în totalitatea sa. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări tuturor raportorilor de astăzi și vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Wir kommen zu den Stimmerklärungen. Trecem acum la explicațiile de vot. În primul rând, raportul Grobacic. Doamna Pietikainen, aveți cuvântul. Frau Kollegin Pietikainen. Doamna Pietikainen.